accepte o posibil cartonaș albastru. Da, așa este, aveți dreptate, aveți foarte multă dreptate, doamna Regner. Domnii trebuie întotdeauna să aștepte întrebările pe care le adresează doamnele, aveți perfectă dreptate. Așa încât Acum, lăsând gluma la o parte, aveți foarte multă dreptate că deputații trebuie să aștepte să vadă dacă nu există un cartonaș albastru, o solicitare de întrebare. Luăm notă de observația dumneavoastră și vom uh, acționa în consecință. Stimați colegi, n-am început încă votarea pentru că Acum, momentul acesta se pune la punct sistemul. Avem nevoie de câteva secunde înainte ca să fie sistemul pus la punct, pentru că avem un nou deputat între noi și sistemul trebuie să fie adaptat la prezența acestui uh, nou deputat. Sistemul este gata, putem începe. să votăm acum raportul domnului Kirkop, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția și achiul Schengen. Un singur vot, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Raportul doamnei Beres orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membru, un singur vot cu apel nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Se aprobă. 600, 591 de voturi uh, pentru. Să trecem acum la a doua lectură, poziția Consiliului. Doamna Beres, doriți să spuneți ceva? Da, domnule președinte. Vom vota raportul domnului Sikierski în numele tuturor colegilor, mai ales colegii din uh, Comisia pentru Agricultură și Ocuparea, Locu- Ocuparea Forței de Muncă. Vom accepta Uh, prelungirea pe baza acordului la Consiliu pentru programul acesta de distribuire de produse alimentare pentru doi ani, ținând cont de condițiile politice în care a fost uh, aprobat, vrem uh, o viziune a Comisiei privind viitorul acestui program. Dorim să ne spună Comisia ce consideră că se va întâmpla cu acest program. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, doamna Beres, cred că știți cu siguranță că acest cadru financiar multianual a fost adoptat pe 29 iunie 2011, care prevede că acest, distribuirea de produse alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate vor fi, va fi finanțat din rubrica 1, unde se potrivește foarte bine cu reducerea sărăciei din strategia 2020. Comisia, la momentul potrivit, își va exercita dreptul de inițiativă legislativă pentru a transpune în realitate acest rezultat al discuției. Dreptul de inițiativă legislativă este al Comisiei, după cum știți. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Să trecem acum la uh, vot a doua lectură privind poziția Consiliului de distribuirea de produse alimentare către persoanelor celor mai defavorizate. Raportor este domnul Richerski, nu există amendamente. Deci declarăm aprobată poziția Consiliului. Să trecem acum la examinarea la a doua lectură a poziției Consiliului privind politica în domeniul spectrului de frecvențe radio. Raportor domnul Hockmar, votăm amendamentul numărul 1, vot nominal, deschidem votul. Închidem votul. Amendamentul 1 este respins. De aprobăm poziția Consiliului în felul acesta. Să trecem acum la raportul domnului Nicholson, relațiile contractuale în sectorul laptelui și al produselor lactate. Să votăm în primul rând niște compromisuri. Blocul numărul 1, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Aprobat. Să votăm acum toată propunerea comisiei. cine e pentru? Împotriva abțineri? Aprobat. Și acum să votăm proiectul prin vot nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Este aprobat cu o majoritate amplă. Să trece acum la raportul domnului Ilcev privind modificarea articolului 48 aliniatul 2 din regulamentul Parlamentului European privind rapoartele din proprie inițiativă. Se cere majoritate calificată. Bun. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Amendamentul 6, vot nominal, deschidem votul. Închidem votul. Se aprobă cu o majoritate calificată. Trecem acum la la propunerea de decizie. Nu există amendamente. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri? Aprobat. Să trecem acum la propunerea de rezoluție privind bonurile de sta, obligațiunile de stabilitate, amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Și acum să votăm aliniatul 4 în două părți. Partea întâi, cine e pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă? Să verificăm partea a doua, deschidem votul. Închidem votul. Partea a doua a fost respinsă. Să votăm acum amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Bun, să verificăm, dacă vreți să verificăm. Amendamentul 2, deschidem votul. Am închis votul. Realmente este respins, foarte clar respins. Și votăm acum alineatul 9 în două părți, partea întâi cine pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Și acum partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins, cred, respins. Haideți să verificăm partea a doua, deschidem votul. Închidem votul. Realmente este respins. Să trecem acum la amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Să votăm acum. Nu, nu mai e. Aliniatul 11, punct 7, cine pentru? Împotrivă abținere aprobat. Să votăm acum. Vreți să verificăm? Hai să verificăm. Hai să verificăm aliniatul 11 și 11.7. 11.7. Închidem votul. Realmente a fost aprobat. Să trecem acum să vedem. Ia să vedem. Amendamentul 4. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprob- uh, respins. Alineatul 12. Vot pe părți. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. și acum să votăm propunerea de rezoluție. Vot nominal, prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul și este aprobat cu o majoritate amplă să trecem la raportul doamnei Cornelison, ocuparea forței de muncă și aspecte sociale, în analiza anuală a creșterii pentru 2012. Să vedem. Votăm aliniatul 6 în două părți, partea întâi, cine pentru? Împotrivă, abținere, aprobat. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat, respins. Alineatul 7 în trei părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, cine pentru? Partea a doua, vot nominal, deschidem votul. Închidem votul. Partea a doua este aprobată cu o majoritate amplă. Partea a treia. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Votăm acum alineatul 18, vot nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Alineatul 18 este aprobat, alineatul 18, 19, trei părți. Cine-i pentru? Împotriva, abținere, aprobat. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Și votăm acum a treia parte, vot nominal, deschidem votul. Închidem votul. Partea a treia este aprobată. Alinatul 29 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Alinatul 49. Vot nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Și acum votăm toată propunerea de rezoluție. Cine-i pentru? Împotriva ținerea aprobat. Să trecem acum la raportul domnului Gozes privind contribuția la analiza anuală a creșterii 2012. Amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul numărul 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat, respins, mă scuzați. Amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Și acum să votăm propunerea de rezoluție. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Foarte bine. Să trecem acum la explicațiile de vot.